Dear colleagues, let us begin. Dragi colegi, haideți să începem. We have the votes. Uh, Începem uh, vot în răspunderea despăgubirile și garantarea financiară. So, I understand you have your voting cards ready. Înțeleg că v-ați pregătit uh, cartelele de vot. Foarte bine. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Uh, NV44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Am văzut în total doar patru mâini ridicate. O luăm de la capă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 35 nu este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 46. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Cred că a fost respins. Vom vota electronic la 44, vă rog. Nu. Verificăm 44 acum. Verificăm prin vot electronic 44. 44. 44. 44. O ședăm pe doamna Delvo. mod evident a fost respins. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. 48. Sunteți pentru? Se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Aș spune că este respins, dar haideți să verificăm, pentru că nu am văzut foarte multe mâini ridicate. 52, verificăm electronic. Se adoptă. trei Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm electronic, vă rog. Verificăm 65. Este respins. 66. Cine este pentru? Observații din sală fără microfon. 66. Cine este pentru?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 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Cred că a fost respins, dar prefer să verificăm electronic 84. 84. Se adoptă. 86. Nu. 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 23. Cine este pentru? este identic, de fapt nu trebuie să votăm. Trecem la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6. Iertați-mă amendamentul 5, spune președintele, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. NV2, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. 14. Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, verificăm electronic. Este adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18. Cine este pentru?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 Respins, mă iertați, spune președintele. Este respins. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că e respins. Putem verifica? 22. Votăm electronic. Se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 3. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Îmi pare rău. Se adoptă. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm Se adoptă. Și acum votăm întregul proiect de raport. Votăm electronic. Se adoptă. Felicitări raportorului care nu se află în sală. Votăm acum raportul domnului Crisogonos. Procedurile de uh, somație de plată. Punerea în aplicare a procedurii europene de somație de plată. Amendamentul 30 pentru. Amendamentul 30 pentru împotrivă abținerii. Se respinge. 31 pentru se pare că nu funcționează uh, consola de vot. Can you, can, can you Simply move... to take the time that we have. Yeah. Sure, sure, sure. Can you, can you change the seat then? Poate că uh, vă schimbați locul în cazul ăsta. Okay. So, 31 in favor. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă,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 abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 a fost retras, 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 55, vă rog. Se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 28. Se respinge. Aveți o problemă și dumneavoastră cu consola de vot? funcționează. Bun. Am votat pentru. Am votat contra. Nu se respinge. Iar acum votul electronic, votul final. Și în mod clar este adoptat. Felicitări domnului Crisogonos. Iar acum raportul domnului Durand, declarația Comisiei de Interese. Uh, so, uh, compromise B in favor. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci și cinci. cinci. pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 36 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri,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 Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, nu, mă scuzați, devine caduc 57 a devenit caduc. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H bis pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că a fost respins, dar verificăm. So it's rejected. Se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 1, cont pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Aliniatul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 4, punctul A, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Punctul B, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Punctul C, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Punctul D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 12. Punctul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Punctul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Punctul C pentru, împotrivă, abțineri. Dați-mi voie să verificăm acest punct C. se adoptă. Punctul D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Punctul E pentru, împotrivă, da, va trebui să verificăm. Se adoptă. Punctul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Punctul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. H pentru împotrivă abțineri se adoptă. I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Punctul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. Punctul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Punctul L pentru împotrivă abțineri se adoptă. Punctul M pentru nu, caduc, mă scuzați. Punctul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. Punctul O pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Punctul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Punctul Q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Punctul R pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 identic cu cont pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 11 pentru, împotrivă, să verificăm 11. It's adopted. Uh... Se adoptă. Apoi, 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Adopted. Se adoptă. Că nu pare așa. Bun. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul A pentru. Împotrivă. Abțineri. Văd foarte puține mâini ridicate. Haideți să verificăm electronic considerentul A. Adopted. Se adoptă. B. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și acum proiectul de raport în întregime, vot electronic. Adopted. Se adoptă. Felicitări raportorului, domnule Durau. Acum, Raportul doamnei Comodini Cacia, o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creatoare. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. looking for two more votes. Ne mai trebuie încă două voturi. Se respinge. Bun. Șase pentru. Împotrivă. Încă o dată, vot electronic. Adopted. Se adoptă. 7 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 8 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri,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 Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, proiect, uh, votul final pe marginea proiectului de raport, vot electronic. Looking for two more votes. Ne lipsesc două voturi. Okay. And you, could you move forward? Could, can you uh, move? Puteți să vă mutați într-o, pe un alt scaun, vă rog. Dar sunteți pentru, înțeleg. Bun, deci se adoptă. Felicitări doamnei Comodini Cacia. și raportul meu în ceea ce privește revizuirea generală a regulamentului de procedură a Parlamentului. prepared? Okay. Totul e pregătit? On. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 19. Este un amendament lingvistic. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 80 pentru, deci cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 30, 31 pentru, 81, își cere scuze președintele, 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 82 devine caduc, 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă,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 se adoptă 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 83 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 84 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 44, nu, 43 pentru, împotrivă, abțineri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 împotriva, abțineri. Se adoptă 77 pentru, împotriva, abțineri. Se respinge și proiectul de raport în întregime sa vot electronic. Ok, so 18 adopted. Se adoptă. Felicitări mie însumi. Bun. Și acum avem voturile unice. One is number 25. Unul este numărul 25 pe care îl facem electronic. that has been adopted and 20, 27 27 electronic S-a adoptat și acesta. Felicitări! that's it. Uh, Uh, dear colleagues, Dragi colegi, din păcate suntem uh, puțin în întârziere. O jumătate de oră întârziere, mai precis, așa că în primul rând vreau să-i adresez scuzele mele domnului profesor Filip Dupișo, care este secretar general al asociației Henri Capitan, care acum uh, ne va prezenta un proiect privind un viitor cod european în domeniul legislației comerciale. Vă rog să veniți la prezidiu alături de noi. De asemenea, domnul Pau Bezlon, antreprenor, Denis Le Sueur, tot antreprenor, onorați oaspeți, vă voi da acum cuvântul dumneavoastră. Desigur, am să vă rog să fiți puțin mai conciși decât aveați de gând inițial pentru a putea să recuperăm din uh, timpul pe care l-am pierdut. Știu că nu e foarte politicoasă cererea mea, dar uh, totuși vă rog să țineți cont de ea. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mă prezint, sunt Filip uh, Giupișo, sunt uh, profesor la Sorbona și uh, iertați-mă, intervine președintele. Domnilor, vă rog să vă purtați discuțiile în altă parte. Mulțumesc. Sunt secretarul general al unei asociații de juriști numită Henri Capiton, care este reprezentată în 30 de state ale lumii. După cum știți că domnul Pebezlon uh, conduc delegația, domnul Pebezlon uh, a fost cel care a inspirat Organizația pentru Drepturile Afacerilor în dreptul comercial în Africa, uh, care s-a ocupat de un proiect de cod comercial în Africa și în dreapta mea, Denis Le reprezintă și el societatea civilă și întreprinderile. De fapt, societatea civilă este chiar aici. Domnul uh, Paul Bezlon este cel care anul trecut a formulat ipoteza cum că dreptul comercial european nu ar putea să uh, continue să fie uh, aruncat în aer când Europa are în 19 state o monedă unică s-a uh, emis ipoteza că zona euro nu va putea prospera în continuare fără un cadru juridic um, uniform, deci cu aceleași reguli ale jocului pentru toate firmele. Am început lucrările noastre înainte de Brexit, dar um, fără nicio îndoială în fața cutremurului reprezentat de Brexit, ne putem întreba dacă un proiect uh, de, drept la, de cod al drepturilor afacerilor european nu ar fi uh, ceea ce trebuie construcții europene, europene, ceea ce poate insufla un suflu nou în mediul de afaceri european. Noi am făcut în primul rând o muncă de inventar. Am uh, inventariat achiul comunitar în 12 domenii, am făcut um, o muncă de evaluare și de inventar sintetic al acheului comunitar în 12 domenii dreptul uh, piețelor, al comerțului electronic, al societăților, al asigurărilor, al executării al întreprinderilor în dificultate, dreptul băncilor, asigurărilor și garanțiilor, dreptul piețelor financiare, dreptul proprietății intelectuale, dreptul social și dreptul fiscal. Această muncă de inventar nu, făcuse, nu fusese făcută niciodată până acum. El a fost întreprins, întreprinsă cu juriști um, italieni și germani în strânsă cooperare. Deci aceste 12 ramuri ale dreptului, care sunt uh, concluziile principale la care au ajuns juriștii? Um, ele se regăsesc uh, în această lucrare, a cărei prefață este semnată de Valérie Giscard d'Estaing. Lucrarea a fost tradusă atât în germană cât și în engleză. Principalele concluzii sunt de două feluri, pe scurt. În ceea ce privește forma, dreptul comercial în Europa suferea uh, de pe urma unei lipse de accesibilitate și de claritate, care uh, sunt uh, legate de faptul că există competente, competențe care se suprapun între statele membre și Uniunii Europene. Și, de asemenea, principiile subsidiarității și proporționalității. Acestea au fost niște frâne importante în calea uniformizării reale ale dreptului comercial în Europa. Și acest lucru are consecințe pe fond. Cei 14 juriști care au lucrat la acest inventar au constatat un fel de regres. Construcția unui drept uh, comercial european uh, la vreo 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma rămânea ă, neterminat din multe puncte de vedere și că ar trebui ă, să existe și un ă, drept al întreprinderilor uniformă. Achiul comunitar este limitat în materiile în care Uniunea și statele își împart competențele. Însă, în dreptul concurenței, care ține de competența exclusivă a Uniunii, uh, sunt uh, mai uh, stufoase prevederile. Cei care au făcut inventarul au constatat o tendință a Uniunii Europene de a legifera pe anumite subiecte foarte importante, dar care revin prea des în discuții. Și mă refer în special la um, regulamentele referitoare la bănci, la supravegherea pieței, la restructurarea uh, corporate governance și așa mai departe. În ciuda acestor lucruri, uh, inventarul ne-a lăsat cu senzația că Uniunea are tendința de a se apleca asupra unor teme recurente uh, care acreditează în mod nefericit teza acum că dreptul european este descărnat, că vine din altă parte, că el ține mai degrabă de finanțe decât de tranzacții comerciale. Fac excepție uh, regulile uh, de concurență al comerțului electronic, dreptul proprietății industriale. Am reușit uh, să ne convingem că construcția europeană a dreptului comercial nu a reușit să se intereseze suficient în activitățile zilnice ale întreprinderilor europeni și că, de fapt, în mijlocul discuțiilor au fost implicați doi poli. Polul băncii, asigurărilor și piețelor financiare și celălalt pol al consumatorilor. Între cei doi poli, întreprinderile nu și-au văzut întotdeauna ă, dreptul comercial uniformizat în aceeași măsură în care a fost uniformizată moneda unică. În mod destul de surprinzător, construcția dreptului comercial european rămâne încă de făcut. Cel puțin acea consideră juriștii francezi, germani și italieni. Ce putem uh, concluziona? Iată uh, câteva perspective pe care le-am putut uh, contura. S-au uh, făcut proiecte importante uh, de Uniunea Europeană, cel puțin de Parlament. De exemplu, proiectul de regulament pentru uh, compania privată europeană. Proiectul de a avea uh, un drept european unic al procedurilor colective, deci nu doar uh, un drept internațional privat. Și, de asemenea, uh, garanții europene um, care ar putea să fie oferite și, de asemenea, mă gândesc că ar fi util să existe în statele membre un drept național al uh, concurenței care să fie convergent cu dreptul european al uh, concurenței. Pe zi ce trece, devine din ce în ce mai ciudat că firmele europene fac tranzacții uh, cu moneda unică, dar dreptul comercial rămâne destul de diferit de la un stat membru la altul. marea majoritate a statelor membre ale Uniunii au um, primit de-a gata dreptul continental și mă întreb dacă nu cumva n-ar trebui ca codul afacerilor european uh, să um, organizeze și să legifereze și dreptul tranzacțiilor comerciale. Cred că ar fi bine să încercăm să um, facem mai uh, ușor de înțeles uh, în dreptul comercial, să avem un cod european al drepturilor, în dreptului întreprinderilor, să facem o organizare mai tematică și în special să facem um, um, să permitem uh, să se vadă pe internet care este stadiul transpunerii în statele membre. Achiul ar trebui să devină mai ușor de înțeles pentru cetățeni, iar uh, companiilor ar trebui să li se permită să-și reînsușească dreptul Uniunii, care n-ar trebui să mai fie unul venit din altă parte, ci unul concret. Putem de asemenea să mai visăm dacă n-ar fi bine ce puțin în anumite regiuni, pentru că în Africa iată s-a putut, n-ar fi bine ca țările Uniunii să creeze un Consiliu Consultativ al Dreptului Comercial pentru a propune de această dată un adevărat cod al dreptului întreprinderilor uniform și unificat care să reprezinte substratul juridic al uh, monedei unice care stă la baza tranzacțiilor comerciale. Autorii inventarului au considerat că devine din ce în ce mai complicat să continuăm să facem comerț cu o monedă unică, dar pe baza unor legi diferite neavând un drept comercial unic. Construcția europeană în materie de drept al uh, afacerilor uh, uh ar trebui uh, să fie relansat printr-un cod care ar putea să um, dea speranțe noi visului european. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să știu dacă uh, ceilalți colegii dumneavoastră doresc să intervină. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația adresată. Ca reprezentant al societății civile nu am multe de adăugat, poate un singur punct de vedere. Având în vedere criza uh, euro și situația din Grecia din iulie 2015. Uh, uh, știm și care au fost angajamentele noastre pentru continentul african și pentru milioanele de locuitori de acolo. Noi am decis să încercăm să mobilizăm societatea civilă. Ă, pentru că este până la urmă o acțiune pe care dorim să o întreprindem în favoarea Europei, pentru că cetățenii sunt îngrijorați în legătură cu evoluțiile din Europa. Dar ce înseamnă Europa? Înseamnă pacea dintre națiuni. Și ce înseamnă pacea? Înseamnă o pace bazată pe drept. Știți ce a făcut uh, Ehm, Germania, ehm, primul, ehm, prima cărămidă pentru unificarea Germaniei a fost codul federal civil și eu cred că anii următori uh, vor solicita din partea tuturor universitarilor, din partea tuturor studenților și a societății civile uh, să acționeze în favoarea Europei. Iar până la urmă uh, trebuie să Uh, ne gândim că o monedă unică uh, până la urmă trebuie să se bazeze uh, pe un cod unic, altfel nu se va putea. Și din acest punct de vedere au acționat și Helmut Kohl și Giscard d'Estaing este nevoie de o uniune fiscală pe care să poată să stimuleze uh, uniunea uh, monetară. Deci ă, trebuie să existe o unificare legislativă. Trebuie să ne gândim cine plătește impozite. Sunt lucrătorii, cei care lucrează, sunt întreprinderile de, de uh, orice dimensiune. Dar uh, dacă uh, antreprenorii nu vor dori să acționeze într-un mediu de convergență și nu va exista unitate fiscală, mi-e teamă că unitatea monetară va avea probleme. Domnule președinte, dați-mi voie și mie să vorbesc în numele uh, unei uh, mici întreprinderi europene, pentru că sunt antreprenorul unei mici întreprinderi europene și uh, să vă spun ce se poate întâmpla în activitatea cotidiană a unui IMM când se confruntă cu o piață mai Uh, mare, mai largă decât cea în care acționează astăzi. Uh, nu uh, ne putem permite până la urmă să, să conlucrăm cu o echipă întreagă de juriști care să cunoască 19 sau mai multe piețe diferite Trebuie să ne gândim că într-o piață mai largă uh, va trebui să existe un fel de unificare. Sigur că multinaționalele sunt uh, poate dotate, uh, inclusiv pentru a recurge la un arbitraj uh, internațional. Dar noi ne dorim până la urmă certitudini și să ne gândim că există atât de multe IMM-uri care sunt până la urmă uh, principale producătoare pe piețele noastre. Este nevoie până la urmă de a opera, iată există moneda unică euro, dar trebuie să ai posibilitatea să te dezvolți într-un perimetru mai mare. Ar fi benefic pentru toate economiile din Eurogrup uh, pentru ca volumul afacerilor să poată să crească uh, colaborarea și crearea de uh, bogăție. Tinerii noștri când participă la programele Erasmus Uh, visează de o Europa unită, dar uh, după aceea când uh, se integrează în piața muncii acest vis european, s-ar putea să se transforme într-o realitate necunoscută. Deci trebuie să existe un fel de garanții legislative și pentru activitatea cotidiană a întreprinderilor, care ele sunt creatoare de locuri de muncă și de bogăție. Și din acest punct de vedere, domnul profesor Bișo a vorbit despre ceea ce trebuie să însemne mediul economic în care eh, vom evolua, pentru ca economiile noastre să poată să devină convergente și să eh, profite în urma monedei unice. Este vorba până la urmă și de perenitatea monedei unice. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru discuția pe marginea acestui proiect. Este uh, ce spusele dumneavoastră sunt uh, foarte logice. Mă gândeam cuvintele uh, uh, primului președinte al Comisiei Europene, Walter Haustein, care a publicat o carte uh, în care se spune că pentru prima dată Europa a fost unificată nu prin puterea armelor și a forței, ci prin puterea legii. Și acesta este contextul pe care l-ați ales și dumneavoastră în intervenția dumneavoastră. Doresc colegii să comenteze. Doamna Hautala, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Da, ieri am avut o prezentare de asemenea foarte interesantă despre importanța istoriei uh, legale și v-aș întreba pe dumneavoastră care ar fi din perspectiva uh, istoriei dreptului uh, principalele uh, bariere în clipa de față în unificarea uh, dreptului. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Așa cum văd eu lucrurile, este că uh, noi vă propunem o utopie, dar uh, cetățenii uh, ar îmbrățișa aceste idei utopice și până la urmă uh, Uh, Europa ar uh, putea să uh, valorifice o ambiție de unificare și din acest punct de vedere. Sigur că există dreptul roman care se reflectă și în legislația germană. Dar dacă Brexit Uh, uh, se va realiza, ce se va întâmpla până la urmă cu uh, acest drept roman și germanic? Pentru că până la urmă trebuie să existe un sistem organizatorii care să se generalizeze, care să fie cunoscut și accesibil tuturor. Și ar putea să pară curios că o monedă unică, nu uh, atrage și o formulă uh, unitară de funcționare uh, a corporațiilor și întreprinderilor. Și până la urmă schimburile economice întreprinderi au probleme fiindcă nu se bazează pe o formulă unitară comercială. Deci, trebuie până la urmă să existe o concepție unitară pentru acest drept comercial care să se bazeze pe uh, valori comune. Dreptul este un element de cultură al unei țări și până la urmă ar trebui să fie un element de cultură europeană. Iar uh, aceste unificări pe plan comunitar nu ar trebui să fie percepute ca o constrângere um, și să stârnească eurofobia. Ă, trebuie să existe un vector de dezvoltare care să stimuleze activitatea întreprinderilor. Sigur că există discuții tehnice, sigur că există diferențe care pot fi discutate cu colegii germani, cu colegii italieni. Ă, pot fi diferențe care ă, până la urmă pot fi învinse și se pot transforma într-o codificare legislativă. Știm că în Africa nimeni uh, nu uh, se lansează în activități comerciale dacă nu uh, recurge la drepturi care să garanteze și creditele și să aibă alte prevederi care stimulează până la urmă dezvoltarea. Mulțumesc foarte mult. Mai am două intervenții pe listă. Din păcate, vă rog să aveți intervenții foarte scurte, pentru că uh, suntem într-o întârziere de o jumătate de oră. Domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților societății Henri Capitan pentru participare și uh, domnului uh, profesor Bichot a fost o expunere foarte interesantă. Sigur că moneda unică, într-un fel, presupune crearea unui cod comercial unitar. Este un punct de vedere pe care noi îl apărăm și apreciez entuziasmul cu care domnul profesor Iubișu eh, a apărat această idee. Iar în ce privește punctele de vedere eh, diferite, știți, eu sunt în, eh, poate numit de unii eurofob, dar eu eh, țin foarte mult la ideea de suveranitate. Cred că domnul Dubișo crede că populațiile Europei așteaptă integrarea europeană. Eu cred că se înșală. Eu nu cred că acestea sunt așteptările. Popoarele europene nu își doresc o Europa mai integrată, ci o Europa mai diferită. Iar eu cred că modelul african uh, privind acest drept comercial convine poate africanilor, dar nu cred că ar conveni Europei. Iar eu uh, cred că uh, trebuie să respectăm și decizia britanicilor în favoarea unui Brexit și asta demonstrează de fapt că nu se dorește o mai mare integrare. Mulțumesc. Uh, domnule Duran, vă rog, cât uh, mai scurt cu putință. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să reacționez la propunerea domnului Le Breton uh, Cred că tatăl dumneavoastră a fost decanul facultății în momentul în care eu am început uh, studiile juridice. Bun. Doar uh, un cuvânt uh, pentru domnul uh, Le Breton. Eu uh, apreciez uh, suveranismul, dar aș vrea să știu uh, cum s-ar fi putut uh, înfiripa Uh, dreptul nostru francez uh, fără o uh, viziune europeană. Pentru că trebuie să ne gândim și la istoria dreptului și știți în ce măsură uh, până la urmă și uh, predarea istoriului, istoriei dreptului a fost uh, necesară. Pentru că până la urmă eu cred că trebuie să continuăm în același spirit istoria dreptului și să creăm un drept care să permită democrația, egalitatea și evoluțiile dreptului din acest punct de vedere. Și după aceea, eu Ă, ă, știu că ă, și istoria cunoscută de Daniel Cohn-Bendit în parte a fost și istoria mea personală. Deci noi am luptat pentru această democrație și trebuie să ne gândim că Franța Uh, uh, trebuie până la urmă să apere o uh, logică europeană, o Franța printre alte state europene. Franța Ă, ă, nu ă, trebuie să privească până la urmă Bruselul ca pe un teren de luptă, ci Bruselul să fie până la urmă un centru care înregistrează victorii pe care să le transpunem la noi acasă. Deci, eu cred că o logică etatistă, naționalistă, restrânsă nu va fi folositoare Europei. Președintele, din păcate nu dispunem de de uh, timpul necesar pentru a uh, ne lansa în asemenea dispute. Da, indiferent uh, uh despre uh, ce uh, suveranitate vorbește domnul Breton, trebuie să ne gândim, va fi suveranitatea uh, statului național sau uh, până la urmă suveranitatea Europei. Da, uh, Domnul Dura m-a determinat până la urmă să uh, intervin. En live, am văzut că avem uh, vânzări în toată Europa, dar cumpărătorii mei nu au toți aceleași drepturi. Pentru noi, uh, practic, putem face cumpărăturile online fără probleme, dar englezii mai puțin. Cred că există o distorsionare între ei și noi. Și cred că ar trebui să uh, înțelegem preocupările dumneavoastră. Nu poți să vinzi o bijuterie unui englez care o să spună nu, dar de fapt nu vroiam, atunci când în dreptul francez vânzarea este bine făcută, este perfectă. Deci este extrem de complicat. La momentul în care nu era euro, uh, am fost plătită în altă monedă și mi s-a spus că nu, această monedă nu e bună. Deci, chiar și atunci când uh, ești uh, naționalist și suveranist, uh, cred că trebuie să reglementezi procedurile colective, despre care nu vorbește nimeni. Asta este extrem de important. Procedurile colective trebuie să fie peste tot la fel. Fie că suntem suveraniști, fie că nu, dar trebuie să reglementăm acest lucru pentru că este esențial pentru lumea vestică. Și ar trebui să vorbim despre asta. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să fac o distinție clară între dreptul roman și dreptul Commonwealth. Da, bun, trebuie să fiu mai echilibrată, mă echilibrez. Cred că distinșii noștri aspeți au deschis o dezbatere foarte aprinsă și sunt convins că vom continua această dezbatere la un alt moment. Deși am avut uh, foarte puțin timp, o să ne asigurăm că nu este ultima dată când discutăm despre asta. Uh, despre acest vis european despre care ați vorbit. Uh, mulțumim, mulțumim și noi pentru invitație. Dragi colegi, trebuie să continuăm. Dragi colegi, distinși oratori, stimați participanți, deschidem deci audierea noastră în ceea ce privește perspectivele juridice internaționale, în ceea ce privește judecarea uh, infracțiunilor Daesh împotriva femeilor și fetelor în jurisdicțiile internaționale. Le urez bun venit la ședința noastră organizată împreună cu Comisia FAM. Această audiere se leagă de un subiect la ordinea zilei care are niște implicații umanitare grave. Răspunderea în cadrul dreptului internațional pentru infracțiunile comise uh, de așa zisul stat islamic din Irak și uh, din uh, regiunea Siriei, cunoscut de asemenea și sub numele de ISIS, împotriva civililor și populației minoritare în uh, zonele în care operează. Înainte să încep, aș vrea să știu dacă obiectează cineva împotriva faptului că Europal TV filmează această audiere. Sper că nu. Această audiere se concentrează în special pe uh, judecarea infracțiunilor împotriva femeilor și fetelor și atunci ni s-a părut adecvat să o judecăm, să o uh, prezidăm împreună cu uh, Comisia FAM și urez bun uh, venit domnului Joao Pimenta Lopez, uh, Uh, care este vicepreședinte la FAM și căruia îi mulțumesc că prezide, co-prezidează această audiere împreună cu mine. Această audiere uh, are și aspecte de libertăți civile și de drept și ca atare sunt invitați și colegii de la cele două comisii să participe la discuții. Nu în ultimul rând aș dori să le urez bun venit uh, delegațiilor uh, reprezentanților minorității azide care vizitează astăzi Parlamentul și care s-a arătat interesată să participe la evenimentul nostru. Bun venit! Fără să mai pierdem mult timp, aș dori să-i dau cuvântul lui Joao Pimenta Lopez pentru uh, discursul său introductiv. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați invitați, dragi colegi, cred că acum putem să începem audiera noastră și în numele Comisiei FAM aș dori să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a coopera și a lucra împreună cu noi pe marginea acestui subiect. Am cooperat în trecut și cu alte comisii în ceea ce privește subiecte uh, care au legătură cu cele pe care le vom discuta astăzi. Am avut o audiere comună cu sede și DROA anul trecut în ceea ce privește situația femeilor în zonele de conflict și ni s-a părut că aceasta este o ocazie foarte bună pentru noi astăzi având în vedere contextul uh, internațional și radicalizarea în creștere în uh, Orientul apropiat și în, uh, în Orientul Mijlociu, mă scuzați, și în Af- Nordul Africii, care nu implică doar Daeshul, ci și alte forțe radicale, cum ar fi Al-Qaeda sau al, al Nostra. Dacă ne uităm la contextul internațional mai larg, și modul în care acesta afectează Europa este un subiect pe care l-am discutat uh, uh, de multe ori în ultimul an, spre exemplu criza umanitară cu care se confruntă refugiații. Și în acest context așteptăm cu mare interes discursurile pe care le vom auzi astăzi. Mă interesează foarte tare să văd cum putem vorbi despre acest subiect extrem de complicat, despre infracțiunile comise de aceste forțe radicale împotriva femeilor și copiilor. Dar sper că putem analiza și cauzele acestor uh, infracțiuni, dreptul internațional, legislația internațională și modul în care putem trata cauzele care duc la radicalizare și la crearea de forțe radicale. și anume modul în care aceste forțe sunt susținute financiar de cetățeni europeni și internaționali. Nu o să, mai, uh, nu să vă mai rosesc timpul, aștept cu interes uh, prezentările și dau din nou cuvântul președintelui Comisiei uh, noastre pentru a deschide reuniunea. Mulțumesc foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Jerome de Amtin, care este cercetător la Academia de la Geneva pentru drept umanitar și uh, drepturile omului. Domnul de Amtin a lucrat și ca avocat în uh, instanța specială pentru Liban. Veți avea cuvântul pentru următoarele 15 minute maxim. Mesdames et messieurs les députés, Doamnelor și domnilor, deputați, doamnelor și domnilor, vă permiteți-mi să vă mulțumesc pentru această invitație care mă onorează, dar vorbesc cu tristețe astăzi din cauza violenței abjecte direcționate împotriva femeilor și copiilor, în special în uh, Siria și în Yemen și în anumite regiuni din Africa de Nord, în Libia și Nigeria, unde este Daesh și dezamăgire faă de incapacitatea comunității internaționale și a Europei să apere o strategie politică coerentă și eficientă pentru a încerca să pună capăt acestor barbarii. În acest context, salut efortul întreprins astăzi de Parlamentul European pentru a contribui la punerea în aplicare a unor soluții, soluții juridice care sunt destinate uh, contracarării acestei violențe uh, Um, care vizează femeile și uh, fetele. O să încerc să vă prezint cadrul instituțional uh, acolo unde ar trebui să se pună în aplicare soluțiile. O să-i las pe ceilalți oratori să se um, refere în detaliu la dificultățile prin care, care sunt uh, suscitate de protecția femeilor și minorilor. O să încep prin a-mi pune două întrebări foarte strâns legate care mi-au venit în minte atunci când uh, am auzit care este subiectul pe care vreți să-l discut. În primul rând, de ce uh, infracțiunile comise de Daesh vizează în special femeile și uh, fetele. Pentru că, până la urmă, uh, Daesh se răzbună împotriva tuturor care nu împărtășesc ideologia, indiferent de religie sau de vârstă. Atât vârstnicii cât și tinerii, indiferent de religia lor, sunt victime. Trebuie să uh, recunosc totuși că discutând exclusiv despre protecția femeilor și fetelor, uh, este, dezbaterea de astăzi este fundamentală pentru că pune accentul pe amploarea și gravitatea violențelor. Și de asemenea, uh, arată clar că această vulnerabilitate nu este suficient luată în calcul în cercul internațional. Deși s-au făcut progrese de la Tribunalul Internațional, Tribunalele Penale Internaționale pentru fosta Iugoslavie și pentru Ruanda, uh, totuși violențele sexuale nu sunt uh, în continuare suficient de bine luate în calcul. Președintele întrerupe, ați putea să vorbiți un pic mai lent, interpreții nu reușesc să țină pasul. Dans tout effort de justice de asemenea, în orice efort de justiție întreprins la acest nivel, ar trebui să ținem cont de următoarele cinci priorități. În primul rând, să veghem la incriminarea tuturor formelor de violență, inclusiv sexuală. Uh, în al doilea rând, să punem în aplicare politici de anchetă și de urmărire penală și să adoptăm reguli de procedură și de sarcină probei care să fie adaptate la aceste forme deosebite de violență. În al treilea rând, să prevedem măsurile de protecție și de susținere psihologică uh, pe care le necesită audierea persoanelor care au fost victime. victime. În al patrulea rând, să găsim forme de compensare care să țină cont de specificitatea violențelor și nu în celor din urmă să recrutăm personal calificat pentru a face aceste uh, Uh, îndeplini aceste sarcini delicate. A doua întrebare la care mă referam mai devreme este de ce vă interesează exclusiv uh, organizația Daesh, pentru că până la urmă nimeni nu uh, ignoră faptul că și alte grupuri teroriste, cum ar fi Al-Qaeda, al nostru sau Boko Haram, precum și forțele regimului din Siria, uh, comit și ele crime care rămân uh, nepedepsite. Totuși trebuie să recunosc o abilitate politică în a stigmatiza mai înainte de orice încălcările de drept internațional care au fost comise de Daesh. Membrii permanenței Consiliului de Securitate al ONU par să fie pe aceeași lungime de undă atunci când vine vorba de nevoia de a-și uni forțele pentru a învinge sau măcar a slăbi această organizație pe care o consideră teroristă. Uh, și ca martor stă faimoasa rezoluție 2249 a Consiliului de Securitate din 20 noiembrie 2015, adoptată în unanimitate de membrii săi, prin care Consiliul solicită statelor să-și coordoneze acțiunile pentru a împiedica Daeshul uh, să-și continue activitatea. Cu siguranță, uh, jurisdicțiile penale internaționale și Națiunile Unite uh, sunt acuzate că nu întotdeauna, uh, că dau dovadă de selectivitate. Așa cum știm, uh, ele nu acționează decât în anumite țări. Uh, politicile care le fac să ignore numeroasele alte situații și liderii politici sau militari care ar merita totuși să, să compare și ei în fața justiției internaționale. Dar realismul politic trebuie să ne facă să înțelegem că sistemul judiciar internațional este imperfect și reflectă funcționarea bâlbâită a comunității internaționale. Încă o dată, mai lent. E mai bine să facem un efort de justiție incomplet decât un efort, decât niciun efort. Subliniez că, având în vedere caracterul transnațional al anumitor organizații teroriste precum Daesh, amenințarea pe care o reprezintă pentru state justifică o acțiune judiciară coordonată la nivel internațional. Aceste două observații fiind formulate, ajungem acum la subiectul care ne preocupă astăzi. Comunitatea internațională cu sprijinul Europei trebuie să întreprindă la nivel judiciar pentru a, ce ar trebui să întreprindă la nivel judiciar pentru a lupta eficient uh, împotriva crimelor comise de Daesh împotriva femeilor și fetelor. Je partirai du constat suivant. Voi pleca de la următoarea premisă. Jurisdicțiile naționale sunt uh, adesea incapabile să acționeze imparțial în condiții de război uh, care afectează teritoriile controlate de această organizație în Irak, Libia, Siria, Yemen sau așa mai departe. În aceste condiții, Curtea Tribunalului Penal Internațional pare a fi soluția ideală, pentru că răspunderea este universală și permanentă eh, și poate fi declanșată de Consiliul de Securitate în orice moment, odată ce constată că pacea și siguranța națională sunt amenințate. Situațiile de război în care se află aceste state reprezintă o astfel de amenințare. Libia, Siria, Yemen sunt în această situație. Tribunalul Penal Internațional funcționează de mulți ani, deci are toată infrastructura necesară. Statutul său uh, incriminează violențele sexuale ca și crimele de uh, război și cele împotriva umanității, uh, munca sexuală, mm, toate tipurile de muncă forțată și de violență sexuală. Regulamentul tribunalului prevede măsuri speciale de protecție a victimelor acestor tip de agresiuni. Eh, de ce au fost eh, recrutați experți? În 2014, biroul procurorului a instaurat o politică pentru eh, crimele sexuale și împotriva discriminării pe bază de gen. Pe scurt, totul uh, pare să conducă către necesitatea de a face apel la Tribunalul Penal Internațional care să judece autorii uh, agresiunilor comise de Daesh, în special împotriva femeilor și fetelor. Politic, instituțional și juridic trebuie să vedem cum putem găsi și alte uh, soluții. Pe plan politic, în primul rând, știți că competența TPI uh, se uh, exercită pe baza unei situații, ca să preiau jargonul articolului 13 al statutului. Deci parametrii temporari și geografici, adică o, în parte sau întregul teritoriu al unui stat în care se comit genociduri, uh, crime de război sau împotriva umanității. Uh, niciun stat în care Daesh este implantat, cu excepția Nigeriei, nu a uh, ratificat statutul TPI. De aceea uh, trebuie ca fiecare din aceste situații să fie transmise tribunalului uh, în baza capitolului 7 al Cartei ONU trebuie să se găsească un consens politic pentru toate aceste situații, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu situații delicate atunci când dorim ca TPI să urmărească crime și infracțiuni comise de uh, o organizație transnațională pe teritoriile anumitor state. În plan instituțional știm deja că TPI deja are prea mult de lucru. Uh, pentru că de competența acestui uh, tribunal uh, țin foarte multe situații. asta de um, Fildeș, Uganda, Republica Democratică Congo, Sudan și multe altele. Ca să vă dau o singură cifră, TPI pentru fosta Iugoslavie a petrecut peste 20 de ani încercând să-și uh, îndeplinească misiunea când ea nu includea o, decât o sarcină relativ simplă, fosta Iugoslavie. Ce putem, putem aștepta uh, în mod rezonabil de la uh, Tribunalul Penal Internațional să uh, facă o muncă de justiție, să asigure, să facă dreptate în toate aceste situații? Ar fi rezonabil să-i dăm sarcini suplimentare, um, respectiv să urmărească penal crimele comise de Daesh în mai multe state și pe mai multe continente? Dacă nu reformăm profund sistemul TPI și dacă nu ne gândim la o, uh, un transfer al activităților sale în țările implicate, um, nu vom reuși să facem nimic. Trebuie ca statutul TPI să fie modificat. Strategia uh, ce constă în acordarea de tot mai multe sarcini, pune de tot mai multe sarcini pe umerii TPI, uh, nu este bună. Trebuie să se termină odată cu această atitudine. Trebuie ca doar cei mai înalți responsabili politici și militari să fie uh, acuzați și uh, urmăriți penal la TPI. Ceea ce uh, înseamnă că în cazul unei organizații teroriste este foarte dificil să urmărim pe vinovații principali pentru că aceste tipuri de grupări nu au o ierarhie clară. Um, trebuie să de TPI să judece în mod mai eficient uh, crimele, actele criminale care țin de competența sa. Însă nu ne putem permite să um, punem sarcini mult prea multe pe această instituție care deja este debordată. O organizație precum Daesh, uh, se uh, dedă la activități care pot fi calificate fie ca crime de război, fie ca uh, crime împotriva umanității. În afara acestui context de război sau de crime împotriva umanității și în situații de, pa de pace, Daesh însă de asemenea comite um, activități um, criminale și astfel, pentru că suntem în timp de pace, nu țin de competența TBI Astfel de acte teroriste care, de fapt, sunt emblematice pentru Daesh, trebuie să nu rămână nepedepsite. Și uh, trebuie să uh, realizăm că și acest lucru ține de jurisdicțiile internaționale și că trebuie să uh, schimbăm regulile. E, ar trebui ca TPI și nu într-un ad hoc să uh, judece aceste crime. Țările uh, implicate um, și care suferă de pe urma Daesh ar trebui să fie și ele implicate, precum Sierra Leone, Congo. Um, trebuie să ținem cont și de necesitatea de a asocia toate țările implicate. Însă, dacă nu uh, facem acest lucru, nu vom reuși uh, să ne atingem obiectivele. Pe baza capitolului 7 ale Cartei ONU, uh, a, al Cartei ONU ar trebui să înființăm un tribunal care să ai fie competent pe teritoriul uh, Daesh, Irak și Siria și care să înglobeze toată seria de crime, de activități criminale comise de această organizație împotriva femeilor, copiilor și alte tipuri de acte de terorism. Trebuie ca dimensiunea acestui tribunal să fie transnațională și să, fie, uh, să dispună de toate mijloacele de anchetă în materie de terorism și să țină cont de prioritățile uh, uh, conturate mai devreme, inclusiv crimele sexuale ținând cont de experiența TPI și a tribunalelor ad hoc, um, uh, dacă uh, folosim ambele instanțe, putem fi mai eficienți, folosindu-se judecător de instrucție și consolidând uh, puterea judecătorilor în timpul procesului. Costurile pot fi reduse semnificativ astfel, comparativ cu alte costuri suportate de tribunalele internaționale, pentru că permanenți ar fi doar un număr limitat de magistrați și alți ar fi uh, desemnați temporar pentru uh, anumite cauze și pentru sarcini limitate. Când uh, lucram la Tribunalul Special pentru Liban, uh, Președintele KSS, uh, care a fost unul dintre stâlpii justiției internaționale mulți ani, lansase inițiativa de a pregăti uh, statutul unui tribunal permanent pentru terorism care ar fi fost uh, o instituție ideală în anumite sensuri. La momentul respectiv, acest statut nu s-a bucurat de multă atenție din partea statelor, pentru că nu doreau să intervină și să acționeze în acest domeniu. Acum cred că el ar putea reprezenta o bază interesantă de lucru în cazul în care statele Uniunii Europene ar dori să promoveze o inițiativă judiciară pentru a combate Daesh sau alte organizații teroriste care amenință stabilitatea uh, Orientului Mijlociu al Africii și uh, al Europei. Sper că v-am dat câteva idei interesante în legătură cu uh, provocările pe care le reprezintă urmărirea și judecarea la nivel internațional a uh, crimelor comise de Daesh împotriva femeilor și copiilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult uh, pentru inter- interesanta dumneavoastră intervenție. O vom asculta acum pe uh, doamna profesor dr. Kristen Campbell de la Goldsmith College. Uh, Doamna Campbell este uh, principalul uh, anchetator al uh, Consiliului European pentru Cercetare pentru proiectul Genul Justiției. Este vorba despre urmărirea violenței sexuale în conflictele armate um, și se bazează pe studiul de caz al urmăririlor penale la Tribunalul Internațional Penal pentru uh, astfel de agresiuni. Aveți cuvântul pentru 15 minute. Da, um, proiectul nostru se bazează pe um, fostul uh, pentru TPI pentru fosta Iugoslavie și pentru chestiuni uh, discutate azi și tribunalele naționale. Aș vrea să rezum două lecții esențiale pe care le-am tras de pe urma conflictului din fosta Iugoslavie legate de violența de gen și agresiunile sexuale. Necesitatea uh, existenței unor bune practici în urmărirea penală a violenței sexuale și uh, uh, de gen și trebuie să existe o legătură între răspunderea internațională și procesul ulterior războiului, ca să nu spun reconciliere. Avem câteva uh, provocări cheie pentru a obține uh, urmăriri penale bazate pe cele mai bune practici. Iată care sunt cele cinci probleme cheie. În primul rând, așa cum a spus colegul meu, uh, trebuie să um, ne bazăm pe anchete atât la nivel național cât și internațional. Aici, de la Tribunal pentru Fosta Iugoslavie, am învățat că, deși uh, Comisia Besunii uh, era, uh, avea o sferă de aplicare și o competență limitată, ea a fost de influență crucială pentru punerea bazelor pentru următoarele urmăriri penale importanța și limitările cercetărilor actuale de către comisiile internaționale de anchetă și anchetele mai limitate în jurisdicțiile naționale ar trebui să fie analizate în ceea ce privește impactul lor uh, asupra urmăririlor și proceselor ulterioare. A doua provocare uh, ține de chestiuni uh, de conținut materiale și de dovezi, pentru că există limitări în uh, cadrul legal actual. Există limitări foarte importante în ceea ce privește dreptul material pentru acest tip de infracțiuni și de agresiuni. Este uh, probabil ca uh, procesele efectuate de tribunalele ad hoc să condamne uh, agresiuni care țin de dreptul material pe aceste baze. Există și zone de uh, incertitudine uh, conceptuală. Ca să înțelegeți ce fel de, cu, cu ce fel de confruntări, uh, de uh, provocări ne confruntăm, vă dau exemplul genocidului. În uh, dreptul obișnuit, genul, uh, nu există grupuri protejate special pe baza de gen. Este adevărat, crimele împotriva umanității uh, presupun și agresiuni sexuale, însă în dreptul cutimiar, când femeile sunt recunoscute ca grup pentru scopuri uh, penale. Avem um, și încălcări ale uh, regulilor și obiceiurilor războiului. Însă, conflictele au natură regională, iar regulile nu sunt uniforme. Și de aceea, cu siguranță, vor apărea întrebări, semne de întrebare referitoare la natura internațională a acestor um, crime. Uh, Există și probleme practice legate de uh, aplicarea incorrectă a normelor juridice și legate de dovezi. Am văzut că în anchete elementele de drept material sunt aplicate inegal. Se pare că există și neînțelegeri ale tipurilor de răspundere, precum presupunerea că este nevoie de viol uh, sistematic pentru a se considera o persoană uh, vinovată în calitate de uh, lider de anumite agresiuni de acest tip. Trebuie să existe standarde uh, de dovezi mai uh, ridicate pentru a se stabili legăturile de răspundere. Ceea ce înseamnă că ar trebui să încercăm să urmărim penal și lideri militari și politici în agresiuni comise de Daesh. Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavia a demonstrat cât de important și cât de dificil este să identificăm în astfel de conflicte tiparele de agresiune sexuală. A arătat de asemenea cât de important și greu este să legăm um, violența sexuală legată de conflict cu alte tipuri legate, uh, tip, tipuri de agresiuni uh, de gen. De asemenea, a arătat că este esențial să contextualizăm crimele uh, sexuale și bazate pe gen în cadrul altor ilegalități atunci când analizăm aceste conflicte. Fără o astfel de abordare, deja deci că nu uh, identificăm tiparele de nerespectare a legii atunci când urmărim uh, penal, este greu să pedepsim toate ofensele de gen și violențele sexuale. Și trebuie uh, pedepsiți atât uh, autorii direcți, dar și liderii organizațiilor politice și militare din care fac parte. Este de asemenea necesar să recunoaștem, așa cum a spus și colegul meu, că există și alte grupuri de uh, victime ale crimelor și alte grupuri de atacatori. Uh, și uh, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să facem astfel de anchete sau uh, că nu recunoaștem care sunt comunitățile cele mai afectate. În, sunt, uh, este un argument pentru aplicarea deplină a dreptului internațional, pentru a-i pedepsi pe vinovați și pentru a recunoaște valorile universale protejate uh, în baza răspunderii internaționale. A treia provocare este stereotiparea de gen și uh, ideile preconcepute. Uh, care um, sunt evidente în sistemul uh, juridic internațional. Violența sexuală este considerată crimă internațională doar dacă face parte ca, dintr-o strategie sau politică. Sau mai sunt și idei preconcepute, cum că uh, supraviețuitorii uh, violențelor sexuale nu doresc să depună mărturie din cauza stigmatizării, atât Tribunal Penal pentru fosta uh, Iugoslavie, cât și uh, procuratura uh, din Bosnia a arătat că nu este deloc așa. Nu ar trebui ca în dreptul internațional și ca procuratura, procuraturile statelor să uh, se ia după convingerea populației instituțiile de investigație și judiciare necesare um, um, ar trebui să umple lacune precum uh, competența pe probleme de gen, uh, experiență uh, insuficientă, lipsa de atitudine de conducere și eșecul în implementarea politicilor transversale care să um, acopere toate aceste tipuri de agresiuni. Mai există un al doilea set de provocări cheie. Asocierea răspunderii internaționale, penale și um, procesul post-conflict. Răspunderea penală internațională este doar o parte din justiția internațională pentru acest tip de agresiune. Un alt uh, tip de provocări reprezintă asocierea răspunderii internaționale uh, Uh, uh, situațiilor post-conflict pentru a evita impunitatea și pentru a evita repetarea acestor agresiuni. Urmărirea penală a agresiunilor sexuale în conflictul din Zambia a arătat că este necesar să facem legătura între inițiativele de justiție internațională, uh, urmărirea la nivel național al agresiunilor sexuale și a violenței de gen. Anchetele uh, penale internaționale pot uh, urmări doar un număr limitat de persoane și nu pe toți uh, vinovații direcți și intermediari. De aceea, instituțiile internaționale de urmărire penală trebuie să lucreze în colaborare cu instituțiile naționale. Este nevoie ca uh, procuraturile naționale să um, fie implicate în procesul de pace. Tribunalul pentru fosta Iugoslavie a fost criticat pentru că nu s-a implicat în uh, activitățile procuraturilor naționale și a uh, procesul al, și în procesul de schimbare prin care treceau regiunile implicate. Dacă vrem să spunem că urmărim uh, agresiunile sexuale și bazate pe gen, trebuie ca femeile și poliția de gen trebuie să fie implicate în procesele post-conflict, pentru că dacă nu facem aceste incluziuni, atunci uh, ne vom uh, trezi cu un set de politici care vor să acționeze în numele victimelor, dar nu o fac. Dacă nu optăm pentru această abordare, instituțiile internaționale pentru urmărirea acestor agresiuni nu vor face dreptate victimelor și, în ultimă instanță, vor um, aduce prejudiciu procesului de reconciliere post-conflict. Aceste birouri trebuie să um, se implice activ cu victimele um, afectate și abordarea bazată pe politici de justiție civilă în uh, cazul uh, fostei Iugoslavia a fost uh, un proces care a fost foarte neplăcut pentru victimele agresiunilor bazate pe gen. Cel mai greu este să integrăm strategiile, strategiile acestea pentru a asigura răspunderea civilă și penală. Trebuie ca standardele de anchetă penală internațională să fie incluse în strategiile naționale să se implementeze și să se revizuiască mecanismele necesare. Și este de asemenea necesar să venim cu standarde relevante de răspundere penală și uh, civilă. Trebuie ca strategiile pentru uh, anchetă penală să fie asociate și uh, trebuie ca reprezentarea, daunele și alte chestiuni economice uh, și precum și susținerea psihosocială um, acordată victimelor să fie armonizate. Avem nevoie de o strategie duală pentru uh, răspunderea internațională penală. Pe de o parte, trebuie să existe un cadru legislativ pentru ca anchetarea să se bazeze pe cele mai bune practice și după aceea trebuie să existe și principii pentru procesele uh, post-conflict, uh, să existe și o responsabilitate civilă după aceea și aceasta este o mare provocare. Și în uh, ultimele două secțiuni aș dori să subliniez care ar fi unele din provocările pentru implementarea unei asemenea strategii. Orice nou cadru legislativ trebuie să uh, aibă cel puțin uh, șapte amendamente. Dezvoltarea unor uh, elemente legate de infracțiunile comise și de responsabilități. Un alt aspect important asupra căruia doresc să vă atrag atenția este uh, uh contextul în care se desfășoară uh, ancheta. Pentru că acest tip de infracțiuni de gen trebuie să uh, se încadreze într-un proces legislativ. Și aș dori să vă mai atrag atenția asupra unui uh, principiu și anume accesul egal al femeilor și bărbaților la actul de justiție. Dați-mi voie să mai atrag atenția asupra unui alt aspect. Este un cadru legislativ post-conflict și trebuie să existe o participare activă a femeilor și includerea politicii de gen în procesele post-conflict. Pe, la nivel național și la nivel internațional. Este absolut esențial pentru dezvoltarea acestui tip de politici. Un alt aspect important, analiza lacunelor în Uh, prevederile uh, legislative pe plan național. Comunitatea internațională și comunitatea europeană, din acest punct de vedere, pot să joace un rol important. Cel de-al treilea aspect, identificarea unor mecanisme de implementare uh, la diversele părți. Cum analizăm dacă aceste mecanisme funcționează eficient dacă ele acoperă uh, până la urmă și pot cuprinde toate cazurile um, uh, legate de uh, plângerile din partea victimelor. Trebuie să existe o susținere economică și trebuie să existe o susținere strategică pentru a putea să rezolvăm aceste probleme din societate. Fără o geostrategie, ce mai avem? Anchetele internaționale și curțile internaționale, dar uh, ele, din păcate, nu au adesea rezultatele scontate. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru această prezentare foarte interesantă și Acum aș da cuvântul domnului profesor Cedric Reinhardt de la Universitatea din Utrecht să ia cuvântul și să ne vorbească despre responsabilitatea unor actori care nu sunt statali eh, din perspectiva dreptului umanitar. Vă dau și dumneavoastră cuvântul pentru 15 minute. Mulțumesc eh, și eu pentru invitația adresată. Uh, deja s-a vorbit despre uh, cei doi antevorbitori uh, s-au concentrat pe responsabilități și mecanisme alternative de responsabilitate. Eu aș vrea să mă refer la responsabilitatea în fața curților naționale uh, și a unor uh, state partenere, cum ar putea să fie instanțele Uniunii Europene. Și după aceea mă voi uh, referi și la problemele legate de acordarea de compensații uh, și pe plan național și pe plan comunitar și după aceea problema sancțiunilor administrative împotriva susținătorilor statului islamic și uh, mă voi referi și la problema responsabilității statale pentru că există o responsabilitate și o co-responsabilitate acolo unde au uh, asemen, loc asemenea acte uh, de violare a dreptului umanitar. Trebuie să vedem însă care este incidența legislației obligatorii și voi spune de asemenea și câteva cuvinte despre îmbunătățirea um, modului în care legislațiile uh, pot să se armonizeze. Uh, articolul 3 al Convenției de la Geneva impune obligații pentru guverne, dar inclusiv uh, uh, există o uh, legislație internațională care pune obligații pentru organizații non-statale, cum ar fi de pildă Crucea Roșie. După aceea, domeniul în care se acționează obligațiile guvernamentale și a grupurilor. Este limpede că statul islamic violează dreptul internațional umanitar, dar uh, problema este uh, Uh, faptul că uh, statul islamic niciodată nu a acceptat pe cale legală să se supună unor prevederi obligatorii pentru state, pentru că conform uh, Convenției de la Geneva, statul islamic nu este organizat ca o formă statală. Uh, și ă, de aceea, în baza acestei convenții, nu poate să fie acuzat. Care ar putea să fie soluția în acest caz? Încercăm să obținem până la urmă ă, acordul unor asemenea grupuri. Ă, există, de fapt, actori non-statali, neorganizați ca un stat, Uh, care până la urmă ar trebui să poată fi puși sub acuzare uh, conform uh, Convenției de la Geneva. Și din acest punct de vedere există deja în unele reușite în Siria pentru că s-au obținut asemenea acorduri din partea cursilor care acționează acolo. Dar uh, nu s-a uh, reușit uh, acest lucru în relația cu statul islamic. Uh, dacă uh, analizăm modul în care este respectat dreptul internațional uh, pe plan umanitar, Trebuie să existe, din acest punct de vedere, prevederi uh, în cultura grupului respectiv. Și să știți că și talibanii, la un moment dat, au promulgat un cod uh, care corespunde în, uh, cu uh, legile islamice. Este o întrebare dacă acest cod corespunde în totalitate și cu codul uh, umanitar. Dar trebuie să poată să existe până la urmă um, o um, anchetă pe baza uh, codurilor care au fost acceptate și să poată fi um, dusă uh, ancheta și împotriva grupurilor care susțin uh, organizațiile teroriste. În ce privește responsabilitatea um, grupurilor infracționale în fața instanțelor naționale, um, trebuie să ne gândim că trebuie să um, poată fi stabilită uh, până la urmă o instanță de genul unui tribunal care să investigheze respectivele infracțiuni dacă nu uh, funcționează uh, curțile uh, naționale. Și există și în Europa, o curte europeană, iar într-un raport recent s-a spus că este nevoie de timp până când tribunale înființate ad hoc să poată să devină funcționale. Dar noi Uh, avem în statele membre până la urmă instanțe care pot avea o anumită jurisdicție, fie pe plan național, fie uh, transfrontalier. În ce privește principiul jurisdicției naționale, știm că există uh, că există și reprezentanți ai națiunilor europene care luptă acum alături de ISIS și până la urmă ar trebui ca tribunalele din statele în care acești luptători sunt originari să aibă jurisdicție și în a Um, ancheta și judeca participarea lor la uh, aceste lupte. După aceea trebuie să existe și instanțe care să poată să exercite o jurisdicție internațională în funcție de gravitatea uh, crimelor comise. După adesea, statele membre ale Uniunii Europene uh, solicită prezența teritorială, deci pe propriul teritoriu al celui care este pus sub acuzare. Oricum, însă, unii dintre făptuitori uh, au uh, fugit în străinătate și uh, uh, unii dintre ei după aceea s-au întors în Europa alături de fluxul de migranți. Poate că unii chiar au solicitat uh, să obțină dreptul de azil. Dar, oricum, uh, până trebuie să li se refuze recunoașterea statutului de refugiat, dar trebuie de asemenea să uh, continuăm după aceea inițierea unei anchete. Știți că în Germania, în 2015, au fost, uh, au ajuns până la urmă 2000 uh, de uh, dosare în atenția procurorilor în urma unor crime comise în Siria. Nu pot să vă furnizez toate detaliile, dar aceste cazuri până la urmă sunt legate și de violență sexuală. Uh, deci, uh, autoritățile uh, competente pentru emigrație ar trebui să poată să se implice, chiar să facă implicarea aceasta o prioritate. După aceea, uh, adun, uh, colectarea materialului probator, al evidențelor, este o problemă și știm că nu avem acces la, la desfășura o asemenea activitate în Siria. Până la urmă, materialul probator trebuie strâns de la uh, martori care eventual sunt dispuși uh, să coopereze. Germania și țările de jos eh, au lansat invitații eh, eh, Uh, victimelor și martorilor să coopereze cu anchetatorii și Parlamentul European poate să susțină aceste demersuri împotriva violențelor uh, și uh, delictelor sexuale în regiunile de conflict, de război și s-ar putea schimba informații în felul acesta, s-ar putea uh, Um, crea la nivelul opiniei publice uh, o conștientizare a acestor uh, riscuri și a nevoii de colaborare. Și după aceea, trecând mai departe la principalele um, plângeri în fața instanțelor internaționale. Trebuie să ne gândim la victimele care uh, ar trebui să obțină până la urmă niște reparații, niște despăgubiri. Știm că trebuie să ne concentrăm și pe procedurile eh, care eh, pot fi declanșate în fața instanțelor internaționale. Și există un oarecare eh, avantaj victimele chiar dacă nu se avansează în respectiva speță, ar trebui uh, ca victima să poată adresa și uh, unei instanțe civile pentru a primi compensații și într-o serie întreagă de state membre ale Uniunii Europene există o prevedere care se numește Forum of Necessity, o uh, jurisdicție pentru a acționa într-un context excepțional. Pentru că, până la urmă, în țările de jos unde noi acționăm, există uh, așa numitul caz El Jojujus, unde o victimă palestiniană a uh, regimului Gaddafi a primit până la urmă o dezbăcubire de un milion de euro din partea unei uh, organizații neerlandeze. Principala este, problema este și cum să transpui în practică până la urmă sentința pronunțată și este important ca aici întreaga comunitate să fie dispusă să recurgă la pedepse împotriva violenței sexuale. Au existat în Statele Unite o speță în care uh, uh, s-au plâns uh, victime că au fost violate în cazul Caracici și până la urmă au primit uh, despăgubiri um, ca victime de război. Să trecem acum la sancțiunile administrative. Sancțiunile administrative, mai ales împotriva teroriștilor, există cel puțin din 1999, uh, când s-au referit la Al-Qaeda. Interdicții de călătorie, și uh, înghețarea activelor. Foarte recent s-au luat uh, măsuri care au fost uh, impuse împotriva susținătorilor statului islamic. Există o rezoluție a ONU care se referă la asta și în septembrie în acest an UE a adoptat un regulament și regulamentul în sine atrage atenția asupra violenței sexuale și vorbește despre viol, uh, căsătorii forțate și sclavie. Cred că provocarea acum este să vedem listele persoanelor care au fost implicate în aceste acte de violență sexuală și nu doar în terorism. Poate Parlamentul European ar putea face apel la UE și la ONU să facă mai mult. Apoi, S-ar putea să existe și posibilitatea să tragi la răspundere statele. Bineînțeles, statul islamic nu este un stat, deci nu-l poți trage la răspundere ca atare, dar există anumite state, și nu arăt cu degetul, care ajută uh, statul islamic cu arme sau alte resurse și cu știința că aceste arme sunt folosite pentru comiterea de acte violente și statele stau cu mâinile în sân, deci ar putea să fie trasă la răspundere. Uh, Comisia Independentă pentru Siria a observat că Siria și Irakul nu au făcut nici pe departe suficient ca să elibereze femeile iazide din ghearele statului islamic. Deci aceste state ar putea fi trase la răspundere pentru că nu și-au folosit uh, influența. Avantajul este că statele au buzunare mai adânci. Poate nu există un for să tragi la răspundere uh, statul decât dacă respingi imunitatea statală din tratatul de la Maastricht. Pentru că familia unui jurnalist american care a fost uh, ucis de uh, statul islamic nu dă judecată statul islamic, ci Siria, spunând că există legături între Siria și statul islamic. Asta rămâne încă de probat, dar uh, în uh, Statele Unite, Siria este desemnată ca sponsor al terorismului. Noi nu avem legislație în Europa pe această temă, nu sunt sigur că avem nevoie de uh, aceste legi pentru că legalitatea este destul de discutabilă. Nu în cele din urmă recomandări. Uh, jurisdicția universală ar putea fi consolidată de asemenea, parchetele ar putea să coopereze mai bine și sancțiunile uh, care vizează uh, violențele sexuale ar trebui să fie la fel coordonate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare interesantă și acum, cu permisiunea copreședintelui, sper că pot vorbi în numele membrilor prezenți, spunându-vă că înainte de a vă da cuvântul, Aș vrea să întreb dacă oaspeții noștri din cadrul uh, minorității Yazidi au de transmis un mesaj scurt către eurodeputați. Well, uh, very well. I was also, although thinking that it should... Mă gândeam de asemenea că poate ar trebui să fie o femeie. Dar dacă aveți un mesaj, vă rog să-l transmiteți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele delegației Iazide, vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, ocazie de a participa aici. Numele meu este Mirza Ginai uh, și uh, lucrez de 2 ani la uh, la organizație bazată în Germania care se ocupă de femeile și copiii iaziți care sunt capturați de statul islamic. am venit la invitația domnului Weidenholzern. Uh, împreună cu 60 de iezizi din uh, uh, Orientul Mijlociu și Europa. Printre ei avem și șase victime ai ISIS, unele dintre ele sunt uh, chiar aici, cinci femei curajoase care au fost capturate de ISIS între 3 și 20 de luni. Ultima este la Mia Taha, care stă în dreapta mea. Ea a fost 20 de luni captiva uh, statului islamic, părinții ei au fost uciși, a fost atacată de mai... Și rudele rămase au încercat să vorbească cu statul islamic. Lamia a stat 20 de luni în captivitate, a încercat să scape, da, din păcate, a nimerit într-un câmp minat și și-a pierdut uh, ochiul stâng, iar vederea în ochiul drept a fost uh, periclitată în proporție de 80%. Problema femeilor și copiilor uh, din această religie și mulțumesc profesorului uh, pentru ultimul discurs, pentru că Irakul și Siria sunt responsabile pentru ce se întâmplă acum. Avem 500.000 de femei și copii care sunt în continuare captivi uh, ai statului islamic și care sunt vânduți dacă vă uitați la dreptul irachian, nu există niciun fel de, de lege pentru a pedepsi pe acești oameni. În dreptul irachian, ei sunt considerați eu sunt uh, medic, nu avocat de formație, dar în uh, context uh, sunt pedepsiți doar pentru viol. Dar uh, dacă vinovatul spune că era însurat, uh, în conformitate cu legea islamică nu va fi pedepsit. Deci ăsta este contextul dreptului irachian. Din păcate, nu avem niciun fel de reacție din partea comunității internaționale sau a Tribunalului Penal Internațional pentru a trage la răspundere uh, pe acești vinovați conaționalii mei uh, se întreabă mereu dacă va veni vreodată momentul ca acești oameni să fie uh, aduși în fața justiției. Cred că este și răspunderea UE și a comunității internaționale pentru a face un tribunal special pentru aceste cazuri. Avem copii de 90 ani care nu doar că au fost uh, însă, uh, violați, dar au rămas și însărcinate. Noi venim dintr-o comunitate de fermieri, o comunitate foarte simplă. Uh, trăim de 5.000 de ani în pace și acum uh, bărbații noștri sunt uciși. Unul dintre delegații noștri a fost uh, supraviețuitor al unui măcel și a văzut cu ochii lui cum toți bărbații din sat, mai bine de 400, au fost uciși și el s-a ascuns sub cadavre pentru a putea supraviețui. La mine este năpoata lui și în afară de ea și-a pierdut toți membrii familiei. Întrebarea adresată comunității internaționale. Dacă așteptați ca Irakul să fie membru în conformitate cu statutul la Roma, nu va face acest lucru. Islamul este împotriva pedepsirii uh, faptelor comise de ISIS. Guvernul irachian nu a făcut absolut nimic. Anul trecut am avut mai bine de 3.000 de femei și uh, minori care erau doar la 7 km distanță de forțele militare. Nimeni n-a încercat să-i uh, să, salveze. Ar fi durat mai puțin de o oră să le salveze toate aceste femei au, au rămas victime, pentru că ele sunt considerate proprietate și uh, femeile și copiii care sunt sclavi sunt aduși uh, și mai adânc în teritoriul uh, statului islamic. Poate doar uh, o femeie sau două au fost uh, eliberate până acum. Mulțumesc! Uh, thank you as well. Mulțumesc și eu. Sper că această audiere să vă ofere un strop de speranță că încercăm să găsim o cale juridică pentru a ne asigura că aceste infracțiuni nu rămân nepedepsite. Language, <laughs> it is difficult to... Deși e poate greu de văzut acest lucru, ăsta e limbajul avocaților. Doamna Hautala are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că vorbele nu sunt suficiente pentru a descrie respectul pe care îl avem pentru dumneavoastră pentru că ați venit aici și ne-ați vorbit despre aceste suferințe. Există niște semne bune. Deocamdată uh, avem uh, un candidat la uh, premiul Saharov. Uh, colegul Weidenholzer a, a avut inițiativa prietenii iazizilor, dar am uh, niște întrebări din partea experților, către experții juridici pe care am ascultat. Din moment ce Parlamentul European ar fi în poziția să ceară Uniunii Europene să ia măsuri, care ar fi elementele cheie pe care le-am, lucrurile cheie pe care le-am putea face pentru a invita SAE și UE să facă ceva? să facă ceea ce sunt obligați să facă în conformitate cu dreptul internațional pentru a opri această impunitate și această suferință a oamenilor. Spre exemplu, s-a menționat că există o jurisdicție universală, dar uh, este nevoie de prezența teritorială a făptuitorilor. Și poate această idee de a lucra cu autoritățile de imigrație, care ar trebui să țină legătura cu parchetul, ar fi uh, bună. Noi avem rețeaua Eurojust pentru investigarea infracțiunilor transfrontaliere. Am putea încuraja această cooperare sau există și alte lucruri? Și ultima întrebare. Uh, Poate știți că peste 100 de eurodeputați au scris, i-au scris doamnei Federica Mogherini cerându-i în numele UE să definească aceste crime împotriva populației yazidi, în special femei și uh, fete, ca genocid, așa cum s-a făcut uh, în multe alte cazuri așa cum au făcut-o și unele state membre UE și multe alte țări terțe. Și am reamintit că nu a reacționat la scrisoarea trimisă către noi în aprilie și vreau să mulțumesc uh, sistemului global de justiție pentru cooperarea excelentă, pentru că ne-a făcut să înțelegem că trebuie să facem ceva la nivel de UE pentru a ne achita de responsabilitățile pe care le avem. Copreședintele dorește să pună câteva întrebări. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Două, două Dacă îmi dați voie câteva întrebări. Două pentru oratorii noștri. Dar înainte de asta vreau să-mi exprim solidaritatea cu ultimul vorbitor și cu cei care sunt victime, în acest caz de persecuție, victimele masacrelor, care s-ar putea numi chiar genocid. O întrebare legată de credibilitate și de abilitatea uh, instanțelor penale internaționale. Cum evaluați legitimitatea și credibilitatea lor, având în vedere, spre exemplu, cazurile recente, cred că s-a întâmplat chiar în august, la 20 de ani după conflictele din fosta Iugoslavie și la 10 ani după moartea lui Milosevic. S-au comis uh, delicte, infracțiuni sexuale uh, cu ajutor extern puternic. Și atunci cum puteți compara această situație cu radicalizarea constantă a forțelor externe din ziua de astăzi? Uh, și vreau să vă răspund la acest lucru. A doua întrebare. Am văzut din cele trei prezentări problemele implicate cu definirea din punct de vedere juridic a rolului jucat de făptași sau de conducătorii acestor mișcări. Deci pe cine putem să dăm vina? Eu aș merge chiar un pic mai departe și aș spune că având în vedere aceste dificultăți, și probabil că la asta v-ați referit deja, care este responsabilitatea care ar putea fi oferită, care ar putea fi dată, având în vedere instrumentele pe care le are la dispoziție comunitatea internațională. Cine este responsabil pentru a oferi uh, sprijin financiar și sprijin armat acestor grupuri? Sunt grupuri radicale care uh, a, uh, au apărut în urmă cu 20-30 de ani. Uh, de criação dos talibãs uh, no combate a então... Au fost uh, creați de alte țări și ne gândim, să ne gândim la talibani și la mujahedenii din Afganistan, care au, au fost atunci grupuri formate de state Unite, Statele Unite, printre alții. Iertați-mă că vă pronunț greșit numele. Uh, dar aș vrea să vă cer uh, o clarificare. Eu nu m-am referit la criza umanitară a refugiaților, nu am comparat nimic cu respectiva criză umanitară și nici nu am făcut vreo legătură cu radicalizarea sau cu atentatele teroriste care s-au comis în Europa. Nu am făcut niciun fel de legătură între acestea. Însă dumneavoastră ați, face o, ați făcut o declarație. Ați spus că acești criminali au ajuns în Europa împreună cu uh, fluxurile de migranți, cu oamenii care au intrat în Europa. Vă rog să-mi aduceți o dovadă că s-a întâmplat așa. Um, o probă pentru ultimul uh, intervenient. Aș vrea să-mi spuneți de ce ați afirmat acest lucru. De ce ați pretins că eu aș fi spus așa ceva? Eu n-am spus niciodată așa ceva. Iată ce aș spune mai degrabă că teroriștii, domnule Ringard, cei care au comis atentate sângeroase în Europa nu au uh, trecut Mediterana pe plute șubrede. Autorii acestor acte execrabile au ajuns altfel în Europa și în alte condiții. N-au intrat cu fluxurile de biețirieni. Mulțumesc. Doamna Delvu, mulțumesc, domnule președinte. Este greu să găsim uh, cuvinte după mărturii atât de impresionante, emoționante pe care le-am ascultat. Nu putem să-i consolăm în niciun fel pe acești oameni. Trebuie să vă spun că ar trebui să facem tot posibil pentru a preveni aceste crime, pentru că anchetele și Condamnările se fac extrem de lent, după cum vedeți. Și mă tem că vor să sosească prea târziu. În fine, nu înseamnă că nu trebuie să ne ocupăm de acest subiect, că nu uh, trebuie să găsim mijloacele de a-i pedepsi pe vinovați și pentru a face dreptate victimelor. Înțeleg că procedurile internaționale durează mult, cred însă că trebuie să îi urmărim penal pe oameni și că trebuie să facem totul pentru a avea o justiție penală internațională. Mă interesa intervenția domnului uh, Ringert, care a dat exemple între colaborările între serviciile de imigrație și justiție. Și s-a referit la Germania și la țările de jos aș fi vrut să-mi spuneți dacă există și în alte state membre astfel de cooperare și pe ce anume se bazează această colaborare pentru uh, pedepsirea crimelor comise în statele respective sau e vorba de dosare privind uh, delicte comise și în alte locuri? Iată întrebarea mea. Mulțumesc foarte mult. Îi voi ruga acum pe distinșii noștri invitați să răspundă pe scurt pentru că nu mai avem deloc timp la dispoziție. Mulțumesc. Uh, voi începe cu ultima întrebare, cooperarea între autoritățile de imigrație și uh, parchet. Eu, desigur, m-am uh, confruntat doar cu exemple de bună practici ce practic din uh, Germania și Olanda. Sunt sigură, sigur că există și în alte locuri, dar toate sunt bazate pe articolul 1F, care spune că ți se neagă serviciul de refugiat dacă se consideră că ai fost implicat în uh, crime de război. Și punct. Ți se refuză statutul de refugiat. Noi vrem ca acești oameni, în plus, să fie și anchetați și să se uh, țină cont și de actele violente comise în afara regiunii. Da, și mă ne referim la Siria și Irak în cazul de față. Dar, desigur, e esențială problema dovezilor. Cred, uh, domnule uh, co-președinte, că a fost o neînțelegere. Ne-am referit la autorii actelor de violență sexuală care s-au ascuns, dacă în cazul în care se ascund um, în fluxul de refugiați, cum să-i găsim? Noi vrem pur și simplu, în cazul în care există în fluxul de refugiați astfel de oameni, să-i putem găsi. Pe ultimul slide ați văzut că eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă apel la statele membre să consolideze cooperarea între autoritățile de imigrare și uh, parchet. Desigur, puteți să ajutați și pe ONG, pentru că uneori chiar și organizațiile criminale depind foarte mult de ajutorul furnizat de ONG-uri. Furnizat de ONG-uri. Încă o dată ne-am referit la tribunalele occidentale care își uh, exercită puterile ca o formă de nou uh, imperi, nouă formă de imperialism, trebuie să așteptăm uneori sfârșitul unui conflict care, iată, în acest caz nu se conturează deloc, nu prea se întrevede. De aceea e nevoie să acționăm în alt fel. V-ați referit la sancțiuni, da, trebuie sancționați cei care susțin uh, terorismul și nu doar uh, generic, în mod general și financiar, dar și susținerea uh, legată direct de comiterea actelor de agresiune sexuală. Mulțumesc! Eu aș vrea să vă dau un element de context. Iertați-mă, spune președintele, vă rog să vorbiți în microfon, vă putem asculta. Vreau să vă atrag atenția asupra jurisdicției universale. Asta s-a întâmplat și cu mai multe uh, conflicte din statele membre UE. Aceste cazuri nu sunt anchetate corect, în special în ceea ce privește agresiunile sexuale. Și iată cazul din Germania legat de Congo. Sunt cazuri foarte greu de anchetat în jurisdicțiile naționale nu doar din cauza problemelor legate de dovezi, ci și uh, din cauza lipsei de mm, expertiză, uh, competenței adecvate de anchetare uh, și de cercetare și așa mai departe. Asta nu înseamnă că aduc un argument împotriva urmăririi acestor cazuri, ci vă avertizez în ceea ce este eficiența acestor urmăriri penale. A doua recomandare, a doua sugestie este legată de faptul că Tribunalul pentru Fosta Iugoslavie a fost înființat în timp ce conflictul încă era în derulare. Dacă UE analizează uh, posibilitatea înființării unui astfel de tribunal pentru conflictul actual din Siria, cred că acum este momentul să o faceți, împreună cu presiuni din partea comunității internaționale. Și încă un avertisment. Dacă acestea sunt uh, crime internaționale esențiale și eu, eu aș tinde să clasific agresiunile sexuale și bazate pe gen doar ca acte de terorism. Conform dreptului penal internațional, există uh, posibilitatea de um, acoperire a acestui tip de agresiuni care afectează valorile fundamentale legate de uh, starea persoanelor în timpul unui conflict. Cred că mai degrabă ne-am baza astfel uh, strategia legată de aceste crime și nu neapărat pe acte de terorism, ci pe libertățile fundamentale. E adevărat, uh, justiția nu rezolvă durerea victimelor. Câteva cuvinte despre legitimitatea și credibilitatea justiției internaționale. Da, e adevărat, nu este suficient de eficientă. Procedurile pot fi îmbunătățite și trebuie să fie consolidate pe baza învățămintelor trase din trecut. Procesele durează prea mult. E adevărat, uh, infracțiunile sunt greu de judecat, dar sunt prea îndelungi procesele la nivel național. Iată, genocidul în uh, Belgia, durează uh, prea mult, dar ar trebui să ne mobilizăm și să facem mai eficiente aceste proceduri. Nu este posibil să avem procese care se întind pe 3-4 ani. Pierdem credibilitate. Legitimitatea este o chestiune complexă. Uh, Cred că viziunea noastră este totuși prea ambițioasă. Credem că justiția internațională va duce la concilierea națională. Justiția trebuie să-și facă treaba de justiție, adică să judece ca orice tribunal. Avem o grămadă de programe care își depășesc cu mult aceste responsabilități și care au efect asupra acestor proceduri. Cred că dacă le eliminăm, justiția va câștiga legitimitate, însă trebuie să facem actul de justiție. Nimeni n-ar fi crezut că Radcom Mladic, Caragici, Miloșovici uh, vor fi uh, obiectul anchetelor penale. Iată că au fost. Deși nimeni n-ar fi crezut. În sânul societății civile există evoluție, există dezbat. În Libia, în Liban, după cum știți, cei care au participat la războiul civil uh, sunt în continuare actori prezenți. Deci, vedeți că uh, justiția penală internațională nu are un impact prea mare asupra societăților care o neagă. Dar totuși asta nu înseamnă că trebuie să oprim procesul de justiție. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Vă mulțumesc de asemenea pentru prezență, onorați invitați. Aceste discuții au fost foarte utile pentru noi. Doresc uh, să răspund și să mulțumesc și delegației Yazidi pentru prezență și sper că părăsiți uh, această sală măcar cu sentimentul că Uniunea Europeană este alături de dumneavoastră și că încercăm să pedepsim uh, violențele la care ați fost supuși. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență.